Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Sesiunea este deschisă. Începem cu ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi, declarații ale Consiliului și ale Comisiei cu privire, în primul rând, la programul activităților președinției cipriote dați-mi voie să urez bun venit președintelui Consiliului, domnului Dimitrios Cristofios. Aveți cuvântul. Chirie